instanță și permite astfel tribunalelor să respingă anumite solicitări în momentul în care acest lucru nu este indispensabil pentru a proteja interesele debitorilor locali. Ideea fiind să cerem statelor membre să precizeze care sunt deciziile ce sunt luate în materie de conflicte sau de, uh, de, de uh, cazuri pe rol de natură transfrontalieră. Prevedem de asemenea să avem anumite formulare standardizate pentru astfel de dosare. Propunerea prevede de asemenea o coordonare a procedurilor de insolvență care se referă la diferiții membri uh, ce fac parte din aceeași societate, în aceeași întreprindere, obligând astfel diferitele filiale să colaboreze. La Consiliul Ministrilor de Justiție și de Interne din iunie 2013 am avut o primă discuție, o discuție orientativă și diferite sugestii au fost adoptate pentru a defini cadrul de lucru viitor. Și acestea cuprind de asemenea și domeniul de aplicare, sfera de aplicare. Ar fi un acord pe care îl putem oferi astfel întreprinderilor ca o a doua șansă întreprinderilor și persoanelor fizice. Și, în al doilea rând, am putea avea proceduri de insolvență care să fie lansate precizând exact care ar trebui să fie tendința pentru a putea constitui o jurisprudență internațională și pentru a avea o procedură de această natură, dar la nivel internațional. Acum, în ceea ce privește registrul electronic de insolvență, ce trebuie să existe în fiecare din statele membre. Acestea ar trebui să fie conectate între ele și am putea să, avea, să avem acces la acestea prin portalul e-justice pentru a avea reguli speciale în ceea ce privește felul în care putem îmbunătăți cooperarea între statele membre, în cazul în care există dosare de insolvență în rândul filialelor ce fac parte din aceeași întreprindere, dar și pentru a ajunge cât mai repede la uh, finalul negocierilor pe acest regulament. Președinția Elena recunoaște că e vorba de un dosar deosebit de important și suntem de acord asupra faptului că trebuie modernizate regulile în materie de insolvență la nivel european, pentru că acest lucru, e clar, va facilita, printre altele, și uh, salvarea acelor întreprinderi care se află în pragul falimentului, pentru că unora dintre ele li se va putea acorda o a doua șansă. Și în acest context vom urmări de aproape felul în care evoluează lucrările pe tema modificării acestui regulament referitor la regulile de insolvență. Ideea fiind să ajungem la un acord final. Acum, mai există o propunere de regulament din partea Parlamentului și a Consiliului pentru a instaura o legislație comună europeană a vânzărilor și președinția Elena este conștientă de importanța acestui regulament în ceea ce privește regimul comercial european. Este clar de înțeles că instaurarea unui astfel de text presupune armonizarea dreptului civil european, obiectivul fiind să avem o, o piață care să fie mai eficientă și în care să există o adevărată liberă circulație a bunurilor. Și regulamentul propune instaurarea unei legislații comune europene care să permită armonizarea drepturilor la nivel, legislației la nivel național și care să permită instaurarea unui cadru în care fiecare stat membru va putea utiliza un regim secundar legislativ pentru contracte de vânzare, dar care va fi asemănător în fiecare stat membru și care va coexista cu regulile care în momentul de față sunt în vigoare în legislația națională. Deci, un drept european, o legislație europeană, ce va fi aplicabil, aplicabilă, în principiu, în fiecare caz în care există un contract sau o convenție încheiată la nivel transfrontalier. Știm că la nivel de Consiliu, dar și la nivel de Parlament, au existat diferite uh, reacții. Știm că s-a adoptat un proiect de raport care uh, solicită um, nenumărate modificări ale articolelor astfel redactate și care limitează sfera de aplicare în cazul vânzărilor online. Și așteptăm cu interes votul ce va avea loc la sfârșitul lunii februarie în plenul uh, Parlamentului. Președinția Elena este conștientă că ne confruntăm aici cu anumite dificultăți apărute în decursul pregătirii acestui instrument juridic și cu siguranță va urmări de aproape și în mod constructiv negocierile pe acest text. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Cred că au fost trei uh, puncte cheie foarte importante pe care le-ați adoptat și suntem uh, limitați Eh, de faptul că avem în prima jumătate a anului președinția elenă, lucru care întotdeauna e un avantaj, dar Parlamentul își va înceta activitatea în luna aprilie, cea de-a patra luna anului, din cauza alegerilor. Deci, eh, din păcate, nu vom putea ajunge la niște rezultate bune împreună cu președinția elenă. E păcat, dar calendarul e cel care este, avem alegerile și vom încerca să facem tot ce putem eh, Într-adevăr, punctele pe care ați pus accentul sunt uh, punctele cele mai importante. Aș deschid acum uh, uh, și aș da cuvântul colegilor, în primul rând doamna Lichtenberger. Vă mulțumesc, domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și am o întrebare, dar din păcate nu vom mai putea fi aici pentru a asculta răspunsul, pentru că trebuie să iau parte la o altă întâlnire care se desfășoară în paralel. Aș dori însă, în orice caz, Uh, să vă pun întrebarea și colegii mă vor uh, trans, uh, transmite răspunsul dumneavoastră. Un punct pe care am putea să rezolvăm acum și anume e vorba de o întrebare care vizează aderarea 8 state la Convenția de la Haga în ceea ce privește răpirile de copii. Aici pe de o parte între Parlament și Comisie și pe de altă parte uh, Consiliu există păreri divergente în ceea ce privește competențele. Ajungem în situația în care procesul, procedura a fost demarată, însă acum uh, um, lucrurile sunt blocate pentru că Consiliul nu a aprobat uh, continuare a acestui proces prin Parlament. În consecință, opt state, printre care Rusia sau țări din Africa de Nord, precum Marocul, țări care dorim ca de mult timp să fie aderat la convenție, pentru că există cazuri marcante. Toate uh, aceste țări se află acum într-un blocaj Trebuie să facem ceva pentru că în cele din urmă va trebui să ieșim din acest blocaj, trebuie să găsim o soluție. Noi nu mai putem da înapoi, Consiliul trebuie să-și dea aprobarea pentru a continua procedura și teoretic nu am putea rezolva această problemă în uh, timpul imediat următor, uh, doar la nivel teoretic. Iată de ce trebuie să găsim o soluție pentru cetățeni. Iată de ce apelez la dumneavoastră. Trebuie să facem tot efortul posibil pentru ca procedura să continue. E vorba de bunăstarea părinților și copiilor care se găsesc deja oricum în situații complicate pentru că există uh, despărțiri, răpiri și așa mai departe și nu ar trebui să le agravăm situația aruncându-i într-o incertitudine juridică. Europa și-a luat angajamentul să convingă aceste state um, să uh, găsească soluții uh, raționale uh, nu atacă competența nimănui, dar le ușurează considerabil viața unor oameni și uh, v-aș fi extrem de recunoscătoare dacă ați dori să promovați această cauză. Vă mulțumesc. Urmează colegul Țivesca. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult domnului ministru pentru aceste informații pertinente. Promiteți ca în această scurtă perioadă să nu uh, veniți cu un catalog stufos de întrebări, ci să vă concentrați asupra celor puncte esențiale. În ceea ce privește instrumentele juridice pentru creșterea economică, uh, e vorba de piața internă și uh, mă gândesc aici la reguli pentru comercializare, sau uh, regulamentul în ceea ce privește procedura de insolvență, considerați că aici există posibilitatea ca, uh, cel puțin în câteva uh, privințe elementare ale acestor subiecte, să punem punctul final înainte de președinția elenă. Privesc toate aceste lucruri cu oarecare neliniște, pentru că nu e o problemă doar a președinției elene, ci și a președinției următoare, înainte ca noul Parlament să își înceapă mandatul, înainte de alegerea noii comisii, vor trece luni întregi. Acest an e destul de fragmentat și aceste lucruri, care, aceste măsuri care ar putea avea efecte pozitive asupra creșterii economice, um, relațiile de la mediul economic, de la între întreprinderi, B2B, toți acești factori trebuie luați în considerare și trebuie în același timp să oferim o protecție corespunzătoare în fața potențialelor turbulențe care ar putea apărea pe piața europeană. Aș dori să vă mulțumesc de asemenea pentru cooperarea în ceea ce privește uh, Bruxelles 1. Săptămâna viitoare uh, va avea loc o întâlnire în cadrul trialogului și uh, sper că vom putea încheia în curând procedura, procesul după care putem să asigurăm o funcționare unitară pentru brevetul european. Mulțumesc, urmează colega Regner. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, mult succes președinției Elene. Mult succes, domnule ministru, în ceea ce privește subiectele pe care le-ați ales Aș dori să vă spun că în ceea ce privește asigurarea curentă a conturilor, veți beneficia de sprijinul eurodeputaților pentru că dorim întotdeauna ca lucrurile să fie cât se poate uh, de bine puse în aplicare, cât se poate de accelerate. În ceea ce privește insolven- insolvența, înțeleg de ce ați ales acest uh, punct ca punct cheie, dar aș dori să se consemneze în procesul verbal că poate pentru Comisie nu ar trebui să fie de interes doar armonizarea procedurilor de insolvență, ci uh, și procedurile particulare de faliment ar trebui să intre în interesul lor, având în vedere situația dramatică din Spania, unde mii de oameni și-au pierdut locuințele. Dar uh, asta e o afirmație direcționată Comisiei, nu adresată dumneavoastră. Am o întrebare însă care vă vizează în uh, plen am adoptat raportul referitor la uh, femeile uh, în comitetele executive. Uh, cu raportoare din Comisia FAM a fost colega noastră Elena Rodicața. V-aș întreba dacă mai există vreo posibilitate ca președinția Elena să ducă la bun sfârșit acest uh, dosar uh, folosindu-se, bineînțeles, de contactele pe care le, are, pe care le aveți cu colegii dumneavoastră, miniștrii. Aș dori să știu uh, care este poziția dumneavoastră aici, de elanul dumneavoastră și, în al doilea rând, e vorba de uh, parchetul european. Văd că sunteți foarte bine pus în temă în acest subiect și sunt conștientă că e un subiect foarte, foarte amplu uh, care se află doar uh, într-o fază incipientă. Dar, din câte văd, există interes din partea Consiliului să avansăm și aș dori să știu în ce măsură este un subiect pe care l-ați abordat cu mai mult sau mai puțin uh, entuziasm. Mulțumesc, colegul Masip. Mulțumesc foarte mult. și eu vă urez uh, toate cele bune pentru că vă cunosc țara, rezonez cu ce se întâmplă în Grecia la ora actuală și uh, în cadrul uh, sesiunii plenare de la Strasburg afirmația unui deputat m-a făcut să cad pe gânduri care conform uh, celor spuse de colega Podimata, uh, vorbea într-o greacă perfectă, acel deputat nefiind elen, bineînțeles, eu, la vremea mea, uh, puteam citi greaca antică, traduceam din greaca antică, lucru pe care n-aș putea să-l fac astăzi, chiar dacă ar fi să rememorez niște uh, opere impresionante din istoria și filozofia dumneavoastră. Aș dori să vă pun o întrebare, nu știu dacă vine neapărat la momentul potrivit, dar e o întrebare delicată cu toate acestea. La sfârșitul președinției lituaniene, dumneavoastră, reprezentanța Elena, ne-ați vizitat uh, pe noi, raportorii din umbră, cei care ne ocupam de uh, directiva și regulamentul privind auditul și vedeam uh, cum dumneavoastră și realismul politic, eu n-am votat în favoarea acelui text, dar vedeam care urma să fie deznodământul și ce s-a întâmplat în această dimineață referitor la votul privind regulamentul de audit și acordurile de la Consiliu părea că totul e pregătit uh, pentru viitoarele sesiuni plenare, cele două din februarie și sesiunile din martie și aprilie. Cu toate acestea, mi s-a spus că mi s-a spus la prânz că lobbyurile nesătule ale marilor companii nu sunt mulțumite. Cu toate că noi nu suntem mulțumiți. Ei nu sunt mulțumiți, noi nu suntem mulțumiți, ei vor să uh, pună bețe în roate aprobării definitive acestor texte care au fost deja stabilite de comun acord la uh, trialoguri. Aș dori să vă spun că în intervenția dumneavoastră, faptul că ați lăsat anumite lucruri uh, în afară nu înseamnă nimic, dar că nu veți accepta niciun fel de impediment pentru ca aceste noi texte, care mie nu-mi sunt pe plac, care împotriva cărora am votat, dar cred că ar fi mai practic Cred că, din potrivă, nu ar fi o idee inspirată să cedăm în fața presiunilor acestor lobiști care deja ne-au făcut atâta rău. Mulțumesc, spune domnul președinte, nu mai dorește nimeni să intervină, doamna Wikström nu, am să dau cuvântul domnului ministru. Nu, totuși doamna Wikström dorește să intervină. Mulțumesc, uh, domnule președinte, m-ați pus un pic sub presiune. Am uh, impresia că trebuie acum să spun ceva. Foarte bine, noi uh, în Parlament ne-am ocupat întotdeauna de drepturile femei, drepturilor femeilor. Doamna Regner a amintit deja acest lucru. În urmă cu un an am luat în vizor o interdicție de vizitare. E vorba uh, de uh, deplasările care au loc în diferite țări în urma divorțului și dar totuși uh, fostul partener are un drept de vizită. Trebuie să fie foarte clar că femeile au dreptul de a circula liber dar uh, există o poveste totuși în, în urmă, în umbră. Există o amenințare în umbră care planează asupra acestor femei și doream să subliniez acest lucru, să subliniez acest lucru. Și aș dori să știu în ce măsură ați dori să intrați în acest uh, uh, domeniu. Dați-mi voie să vă spun de asemenea că ați stabilit niște priorități foarte bune și cred de asemenea că președinția Elena se va bucura de succesul pe care și-l dorește și vom fi cu toții recunoscători Greciei pentru respectul pe care Grecia și l-a câștigat și acum în greacă. Vă mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc, doamnă Wikström, domnule ministru, aveți cuvântul. Să vă mulțumesc și eu pentru τις Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări. În ceea ce privește raptul de copii, noi am ținut seama de observațiile dumneavoastră, doamnă, și voi încerca să văd ce soluție poate fi găsită acestei problematici. Însă cred eu că va trebui să mai așteptăm, să mai așteptăm decizia pe care o va lua curtea după recursul înaintat de către comisie. Însă e clar că această decizie va fi pronunțată. Acum, insolvență. Da, va fi foarte bine pentru creșterea pieței, pentru facilitarea tranzacțiilor. Regulamentul acesta va fi unul bun, pentru că cel precedent există deja de peste 10 ani de zile și a demonstrat deja cât de util a fost pentru aceste tranzacții de tip transfrontalier. Dar e clar că mai și conține anumite lacune, mai ales în ceea ce privește procedurile de faliment și mai ales în ceea ce privește falimentul sau insolvența anumitor filiale care fac parte din aceeași întreprindere. Și aceste aspecte vor fi acoperite de către noul regulament. Deci e clar că gestiunea și, să mă rog, procedurile acestea de insolvență la nivel transfrontalier vor fi astfel ușurate în beneficiul atât al statelor membre cât și al Uniunii Europene, pentru că asta va duce la creștere economică și la o situație economică mai bună. Acum, dreptul de vizită acordat femeilor. E clar că noi avem o abordare constructivă față de acest punct acest lucru ține de competența ministerelor de interne. Există și un secretariat al egalității între sexe și uh, domnul Salahiakis este responsabil, așa că am să înaintez a, sugestia dumneavoastră și textul la care v-ați referit și sper să primiți cât de curând un răspuns. Noi suntem de părere că e clar că avem nevoie de acest drept de vizită pentru că acesta ar facilita o reîntregire a familiilor. Bun, acum, controlele economice. Am ascultat cu mult interes intervenția dumneavoastră și e un subiect care nu ține neapărat de competența mea și îl voi transmite, prin urmare, ministrului competent. Acum, parchetul european la care dumneavoastră v-ați referit, pachetul procurorului european. Am evocat deja acest lucru de curând la Comisia Libe. Acest procuror european va permite, într-adevăr, să luptăm împotriva criminalității, mai ales în ceea ce privește crimele comise în împotriva intereselor Uniunii Europene. Va fi o adevărată instituție pozitivă. Și e clar că e nevoie de progrese pe marginea acestui dosar, însă știm că în fiecare stat membru există anumite specificități, având în vedere prevederile constituționale, și având în vedere și independența justiției și separarea puterilor statului, puterea executivă, judiciară, legislativă, e clar că trebuie să ținem seama de toate aceste elemente. Acum, care va fi structura acestui parchet al procurorului european? Va trebui să existe o colaborare eventual între procurorii din statele membre, însă modalitățile concrete vor trebui să fie definite. Apoi, care va fi ierarhia ce va fi astfel instaurată? Nu putem să aducem atingere competențelor care revin statelor membre. Însă ceea ce este important este să întărim cooperarea care poate exista între autoritățile naționale și autoritățile la nivel european, tocmai pentru a contribui cu toții la obiectivul nostru comun și anume protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Evident, există diferențe între sistemele în vigoare în statele membre. Însă nu vreau să vă obosesc acum cu toate aceste chestiuni legate de subsidiaritate, însă trebuie să vă spun că nu se exclude posibilitatea de a avea o cooperare întărită uh, care să poată fi uh, pusă la punct până la finalul acestei președinții, um, președinției elene. E vorba de o inițiativă pozitivă din partea Uniunii Europene și e clar că trebuie să fim ambițioși, trebuie să progresăm. Nu știu dacă nu cumva am uitat ceva, mă uit pe listă. Propunerea legislativă în ceea ce privește participarea femeilor la consiliile de administrare ale întreprinderilor multinaționale. Uh, da, din nou, acest lucru ține de competența unui alt ministru Și e o chestiune care este deosebit de importantă și din punctul nostru de vedere al Greciei. Evident, voi discuta cu domnul Michalakis și vom vedea dacă vă putem înainta informațiile cele mai recente. Eu, din câte știu, uh, există astfel de informații, dar cred că ar fi mai bine și mai corect să vă prezinte el Uh, aceste informații. Punctul meu de vedere, strict personal, este următorul. Această inițiativă este una pozitivă. Noi am luat deja foarte multe măsuri în acest sens în Grecia și avem de asemenea și alte măsuri pe care vrem să le luăm pentru a proteja femeile eventual măsuri, spre exemplu, în caz de violență domestică, um, locuri în care femeile să se poată refugia. Și de asemenea, evocăm și ideea de a avea anumite cote de prezențe, prezență feminină la diferitele niveluri uh, din administrațiile noastre, dar și la nivelul organismelor din viața politică și economică. Mulțumesc, doamna Regner, atunci ultima luare de cuvânt. Nu, nu, nu, eu, e regulă credeam că nu se mai discute, nu se va mai discuta de problema femeilor și prezența femeilor, de aceea vreau să pun o întrebare, dar s-a uh, rezolvat. Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru, mult și urăm uh, numai succes președinției Elene. Sperăm ca în lunile care rămân din această perioadă legislativă să vă putem ajuta cât putem de mult. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnule președinte dumneavoastră, vă mulțumesc și comisiei dumneavoastră și sunt absolut sigur că vom putea să colaborăm foarte bine, așa cum s-a întâmplat și cu celelalte președinții înaintea președinției elene. Sunt foarte optimist și mă bucur de colaborarea care urmează. Oricum, trebuie să rămânem în contact foarte intens pentru că avem foarte puțin timp înainte de alegerile europene. Mulțumesc! So, uns bleibt dann in der Tagesordnung. Nu mai avem foarte multe pe ordinea de zi. Avem raportul uh, doamnei Tain cu privire la subsidiaritate, însă aici vreau să vă fac referire doar la avizul Bundesratului german. Deci, în rest, la diverse, dacă mai aveți comentarii, nu este cazul, așa că următoarea reuniune este pe 10 februarie la ora 15 aici la Bruxelles și încheiem ședința. So.